Dragi colegi, trecem la explicația voturilor și pentru că suntem în mare întârziere, există riscul să nu putem parcurge toate rapoartele și toate explicațiile de vot cerute, așa încât vreau să vă spun de la bun început că dacă nu putem să facem aceste explicații în jumătate de oră, va trebui uh, să mutăm o parte din explicațiile de vot după votul de mâine. Însă puteți uh, să faceți această explicație și în scris. Deci dacă nu puteți să o faceți acum sau dacă vreți să mergeți să luați masa, amintiți-vă, puteți să faceți aceste explicații de vot trimițând uh, o explicație în scris a votului. Așa încât să începem cu raportul domnului Balțani. Privind uh, bugetul rectificativ 2012, avem trei solicitări. Uh, prima, doamna Andriken. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acum un an am aprobat bugetul pentru 2012 și știam că va fi un buget de deficit. Anul acesta, Comisia Europeană nu a avut altă opțiune decât uh, să afirme faptul că lipsesc niște miliarde de uh, euro care trebuiau să acopere anumite obligații. Așadar, Uniunea Europeană trebuie să încerce să acopere toate obligațiile anterioare, dar statele membre au reușit să strângă doar 6 miliarde de euro din această sumă lipsă. Sperăm uh, că vom uh, putea acoperi aceste datorii cât se poate de curând, la începutul anului viitor. Aceasta este o provocare pentru toate cele trei instituțiile, Parlamentul, Comisia și Consiliul. Toate acestea trebuie să ajungă la un uh, acord. Experiența noastră cu bugetul pe 2012 trage un semnal serios de alarmă pentru toată lumea. Evident, știm cu toții care este justificarea sau scurtă scuza folosită, criza financiară, însă dacă această criză continuă, dacă oamenii își pierd în continuare încrederea în europeană, criza se va adânci. Mulțumim, domnul Dalian Hannan are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, mai devreme am asistat la un uh, gest uh, teatral când s-a semnat bugetul pe 2013, mai ales că acesta a crescut cu 2,9%. Bineînțeles, o majorare peste majorarea anterioară, astfel că majorarea se ridică la aproape 9%. Pe de altă parte, noi uh, ne-am uh, concentrat pe perspectiva financiară 2014-2020, iar bugetul crește de la an la an. Deci direcția este una singură. Cunoaștem uh, cu toții faptul că Europa trebuie să meargă înainte, altfel se va păbruși. Însă uh, Europa trebuie să cumpere loialitatea grupurilor de clienți. Nu vorbesc doar despre cei care lucrează la instituții, ci despre armatele de consultanți care au transformat uh, sistemul european într-un sistem uh, din care pot să extragă beneficii. Mulțumesc foarte mult, doamna Băsescu în favoarea acestui raport deoarece consider că o majorare a creditelor de plată este utilă pentru a răspunde nevoilor restante până la sfâritul anului. în acest mod vor fi onorate angajamentele i evitate sanciunile financiare iar beneficiarii vor putea primi fondurile prevăzute de politicile uniunii în contextul în care politica de coeziune sau alte programe importante ale uniunii precum erasmus riscau să rămână fără finanare în ultimele luni ale anului modificarea bugetului era absolut necesară consider că reducerea cheltuielilor de la nivelul uniunii nu trebuie să afecteze cele mai de succes politici ale uniunii iar pentru a rezolva probleme precum omajul ridicat în rândul tinerilor avem nevoie de o finanare suficientă a fondului social european. de asemenea reducerea creditelor de angajament i de plată este necesară pentru a corespunde nevoilor reale până la sfâritul exerciiului. Mulțumesc foarte mult și putem trece acum la un alt raport al domnului Lavia în legătură cu uh, proiectul de buget general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2013. Din nou o să rog uh, pe doamna Göring să ia cuvântul acum. Nu? Bun, deci putem să trecem la un alt vorbitor, domnul Iacolino. Mr. Iacolino, prezent? E prezent în sală domnul Iacolino? Bun. Aveți un minut, domnule. Da, mulțumesc uh, foarte mult. Îmi cer scuze, domnule președinte. Am uh, votat uh, pentru acest raport pentru noul buget pentru 2013, pentru că consider că așa Parlamentul poate să dea dovadă de o mare răspundere, responsabilitate atunci când vorbim despre continuitate. E ceva ce nu ar trebui să punem vreodată sub semnul întrebării. Am văzut că există anumite deschide vis-a-vis -vis de resursele proprii, însă totuși consider că contribuția Comisiei nu a fost uh, în conformitate cu așteptările noastre de exemplu atunci când vine vorba despre creștere și dezvoltare uh, și îmbinarea lor cu strategia Europa 2020. Grupul LIBE și raportorul consideră că ar trebui să existe reduceri uh, interne în domenii uh, semnificative. Ar trebui să oferim Uniunii Europene resurse eficiente câtă vreme ținem cont și de noul orizont politic. Există programe de cercetare uh, care vizează IMM-urile și așa mai departe. Mulțumesc, domnul Iar, sunteți prezent? Dacă nu, trecem mai departe la un alt uh, vorbitor, doamna Andrichene. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi am aprobat noul buget pentru 2013. Este un uh, buget uh, cu deficit pentru că angajamentele Uniunii Europene sunt mai mari uh, decât veniturile bugetare. Mai mult, bugetul pentru 2013 este mai mic decât bugetul pe 2012 adică 0,9% din produsul brut. Bugetul pentru plăți este cu 0,6% mai mare. Noi putem să fim uh, bucuroși că alocările pentru anumite sectoare în 2013 sunt mai mari decât în 2012. Creșterea competitivității va fi mai bine finanțată iar uh, programul cadru 7 va primi o finanțare mai mare cu 6,4% decât în 2012. Comisia Europeană ne-a avertizat că nu vom avea suficiente fonduri în buget, de aceea în cursul uh, anului va trebui să supraveghem bugetul și să-l revizuim. Domnul Tanoc, acum. Domnule președinte, dați-mi voie să felicit uh, președinția cipriotă pentru că a gestionat așa de bine această negociere cu probleme a bugetului bugetului din 2013. Bugetul uh, este bazat pe paradigma din 1950, uh, ceea ce nu mai are sens. Uh, este vorba de o irosire de bani și mm, organizarea la Strasburg a sesiunilor parlamentare este și ea o problemă. Uh, sigur, uh, trebuie să continuăm finanțarea numai pentru țările mai noi și mai sărace. Trebuie să fie alocate fonduri uh, științei și dezvoltării, cercetării ca parte a unei agende europene pentru creștere. Este esențial ca politica agricolă comună să fie reformată cu 6 miliarde de euro și trebuie să avem în vedere și salariile plătite grașilor de eurocrați. Uh, acest lucru duce la o creștere a cheltuielilor în termen real propusă pentru 2013. Domnul Nerepo are cuvântul acum. Domnule președinte, am votat pentru acest raport uh, important. Negocierile cu privire la bugetul european uh, pot să se încheie. Datorită atitudinilor stricte ale statelor membre, am reușit să nu strângem suma exactă, lipsindu-ne 5 miliarde de euro din angajamente. Prin urmare, Comisia nu a reușit să-și plătească o parte dintre facturi. Au existat uh, solicitări de uh, tăieri semnificative ale bugetelor la nivelul statelor uh, membre, uh, însă s-au solicitat pe de altă parte și sume suplimentare pentru a putea face față presiunilor sociale care au apărut de pe urma crizei și de asemenea și șomajului și competitivității reduse. Pentru asta trebuie să obținem un acord în legătură cu acest buget. Am primit și vești bune și anume că la finalul acestui an vom obține niște fonduri suplimentare pentru a acorda acoperi deficitele de anul acesta. Avem nevoie de un buget echilibrat pentru anul viitor. Mulțumesc. Mulțumim. Următorul vorbitor este domnul Hanan. Mulțumesc. Domnule vicepreședinte, îmi place argumentul că un euro cheltuit la Bruxelles valorează mai mult decât un euro cheltuit la nivel național, ceea ce este o justificare pentru aceste creșteri bugetare. Atunci de ce să nu ducem această logică la bun sfârșit? De ce să nu uh, angajăm uh, pe toată lumea ca funcționar guvernamental? De ce uh, să nu avem această responsabilitate pentru fiecare euro cheltuit? Gândiți-vă ce bogați am mai, ce bogați am fi. Realitatea este că acest stimulent nu funcționează funcționează nici la nivel național țările uh, care au avut uh, cele mai mari cheltuieli uh, au avut de suferit, însă atunci când luăm cheltuielile de la oameni și le centralizăm în instituții aflate undeva la distanță, nu facem decât să plătim salarii mai mari, să finanțăm um, avioane private în care să meargă comisarii. Oricum ar fi, aceasta este

Domnule președinte, poporul din țara mea este preocupat de faptul că trebuie să aibă nouă contribuții. Uh, plătim 53 de uh, mii uh, de lire sterline brut. Sunt sume foarte mari pentru birocrație și Consiliul nu a făcut ceea ce trebuia timp de 18 ani. Acest lucru nu este bun. Și acum, încă o dată, 1,5 miliarde din nou anul acesta și tot atât în următorii șapte ani. Pe ce planetă trăiește Uniunea Europeană și Parlamentul? Pe Marte? Pe Venus? Uh, pe Pluto. Condițiile din Grecia acum sunt uh, mai rău decât în Germania în anii 30. Uh, da, acest lucru este o rușină și aici suntem la Strasbourg 200 uh, de milioane de euro pe an ca să ne plimbăm între Bruxelles și Strasbourg. Este o rușine, trebuie să reducem bugetul. Niciun penii în plus uh, până când Uniunea Europeană nu-și pune casa în ordine. Mulțumesc. Acum închidem explicația voturile în ceea ce este bugetul 2013 și uh, trecem uh, la serviciile de handling uh, la sol, uh, raportul domnului Zasada. Doamna Lara Comi are acum cuvântul. Președinte, ma... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu am votat pentru acest raport. Prin urmare, îmi retrag uh, explicația de vot. Mulțumim pentru această explicație succintă. Dăm acum cuvântul doamnei uh, Zanichi. Yes, Madame Zanichi. E în sală, doamna Zanichi. Dacă nu, foarte bine. Trecem mai departe la domnul Zemke. Mulțumesc, domnule președinte. În mod uh, foarte clar am votat împotriva acestui uh, raport cu privire la uh, serviciile de handling la sol. Dacă vă uitați la proiectul de act legislativ, ideea sa era de a crește competitivitatea aeroporturilor și competitivitatea furnizorilor de servicii de handling la sol. Totuși, trebuie să fim extrem de atenți uh, ca să nu uh, afectăm în mod negativ calitatea serviciilor. Există și un element fundamental al acestor servicii și anume garantarea siguranței pasagerilor și securitatea zborurilor. De aceea am uh, lucrat în această linie. am fost dezamăgit uh, de reacția colegilor mei în ceea ce privește propunerea comisiei. Asta uh, vizează deschiderea mai mare a pieței, o calitate mai bună pentru transportul uh, pasagerilor această piață liberă, abordarea pieței libere funcționează bine. Sigur, standardele de calitate pot să fie îmbunătățite și asta am încercat să facem prin această propunere. Noi considerăm că un acces liber la piață este un, un lucru normal pentru piață și e nevoie de uh, liberalizarea totală a serviciilor de handling uh, la sol, care este obiectivul ultim. Uh, sper că trimiterea uh, la comisie cu această propunere legislative uh, Uh, nu uh, asigură uh, obiectivele pe care ni le-am propus. Mulțumesc. Domnul Stadler are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport în cadrul comisiei, respingând propunerea Comisiei așadar. M-aș bucura că această propunere să fi putut fi amânată cu totul. Dacă propunerea Comisiei nu vizează o liberalizare totală, atunci uh, nu sunt de acord uh, nici cu antevorbitorul meu. Nu cred că aceste servicii ar putea răspunde mai bine cerințelor uh, pieței. Nu cred nici că ar putea deveni mai eficiente și mai liberale ca urmare a acestor măsuri. Prin urmare, um, Cred că, în termeni sociali, nu are sens să gândim o astfel de propunere. Aeroporturile încearcă acum să fie acceptate de rezidenții locali, asta din perspectiva reducerii uh, zgomotului, însă se pierd foarte multe locuri de muncă la nivelul uh, aeroportului, fiindcă se externalizează și așa mai departe. Nu are uh, nu putem accepta așa ceva. Președinte, am votat în favoarea raportului deoarece consider că propunerea comisiei va spori eficiena serviciilor de handling la sol. cred de asemenea că îmbunătăirea cadrului legislativ va asigura o deschidere i mai mare a pieei. în acelai timp însă mai rămân unele probleme importante de rezolvat pentru ca pasagerii să poată beneficia de condiii mai bune. este nevoie de o mai mare transparenă i de optimizarea serviciilor pentru utilizatori consider i eu că deschiderea pieei pentru serviciile de handling la sol în uniune ar trebui să se facă într un mod echilibrat astfel se va putea evita apariia unui grad ridicat de instabilitate care ar genera în timp alte probleme i ar putea duce la costuri mai ridicate pentru pasageri. totodată doresc să atrag atenia asupra faptului că trebuie să existe nite standarde minime pentru a îmbunătăi calitatea serviciilor i funcionarea aeroporturilor. Thank you very much. Now... Mulțumesc foarte mult. Acum putem să trecem mai departe la explicațiile de vot pentru următorul uh, raport, uh, raportul UGAS, privind alocarea sloturilor la aeroporturile din Uniunea Europeană. Primul vorbitor, uh, doamna Comi. Președinte, Presidente, votat a favore di questa Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru această propunere pentru că E o problemă, într-adevăr, când vorbim asigurarea legăturilor accesibile între aeroporturi și acest lucru este important pentru dezvoltarea transportului. De asemenea, sunt în favoarea organizării uh, acestei piețe. Este nevoie să garantăm schimburile și legăturile. Cred că ar trebui ar trebui să avem niște beneficii din vânzarea sloturilor, de pildă uh, în favoarea serviciilor pentru călători. Companiile care au uh, sloturi pe aeroporturile principale le folosesc mai mult pentru călătoriile la distanță mare și nu favorizează zona periferică a Europei, ceea ce ar beneficia de legături mai bună. Domnul Benion. Yes, we need to... Da, trebuie să reținem că argumentele din spatele acestei propuneri eh, presupuneau o potențială dublare a numărului pacienților până în 2000, eh, a pasagerilor până în 2030. Așadar, avem nevoie de noi sloturi în viitor, eh, chiar dacă deocamdată asta nu pune probleme. Însă, Cred că trebuie combinate aceste măsuri cu uh, folosirea altor mijloace de uh, transport, de exemplu uh, zborul de conexiune mai degrabă sau transportul pe calea ferată. Trebuie să folosim mai mult și aeroporturile regionale pentru că avem multă capacitate care poate fi folosită la nivelul acestora. De asemenea, există potențialul de a dăuna prin aceste măsuri aeroporturilor regionale s-ar putea să se uh, folosească mai, multe, uh, mai mult aceste aeroporturi și pentru zborurile uh, de distanță mare. Conectivitatea regională ar trebui garantată atunci când se alocă aceste sloturi, însă mai trebuie să vedem. Mulțumesc. Doamna Mancovei are cuvântul. A cerut să intervină, dar nu o văd în sală, nu este prezentă. Bun, atunci putem să trecem mai departe la doamna Costello. Yeah, the floor. Chair, the new slots uh, Noul regulament privind sloturile introduce un cadru pentru tranzacționarea sloturilor secundare. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei situații în Irlanda Uh, noi, uh, având în vedere congestia de pe Heathrow, valoarea sloturilor va crește în viitor. În momentul de față, Comisia este în procesul de a examina um, ultimele uh, sloturi pentru Aer Lingus. Cred că intrarea în vigoare a acestui regulament va încuraja Ryanair să poată dispune de sloturi la Heathrow fără să um, mai suferă de pe urma diferitelor interese. Aceasta va garanta conexiuni adecvate de la Heathrow și, așa cum au spus și alți vorbitori, va garanta conectarea cu regiunile periferice. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum, doamna Pitikainen, dar nu o văd în sală, așa că putem să-i dăm cuvântul domnului Bielan. Mulțumesc, aglomerarea aeroporturilor europene este o provocare pentru uh, politica de transport europeană. Uh, Uh, nu este vorba de o eficiență a transporturilor aeriene în Europa, de aceea alocarea uh, sloturilor și utilizarea lor eficientă constituie o prioritate. E nevoie să uh, menținem intervalele necesare și să folosim sloturile în mod adecvat. Așadar, este bine că există o limită propusă în acest raport Totuși, raportul include și o altă, o altă serie de propuneri care sunt în beneficiul consumatorului, de pildă o propunere pentru o piață secundară care aduce la o distorsionare a acestor ă, sloturi sau ideea de a avea sancțiuni ă, financiare pentru companii aeriene care nu, răspot, nu respectă această uh, temă. Domnul Tanac, uh, mulțumesc. Scopul acestui regulament este să se asigure sloturi suficiente și folosirea eficientă a acestora. Eu reprezint regiunea Londrei, unde există o dezbatere uh, mare în ceea ce privește aviația și uh, extinderea aeroporturilor. Această propunere uh, vizează sporirea competitivității și concurenței între operatori și aeroporturi. Acest lucru, evident, este pozitiv. Raportul spune că companiile aeriene pot să păstreze niște sloturi pentru programele lor, dar le pierd dacă nu le-au fost în proporție 80% în perioada anterioară. Însă asta are, practic, consecințe negative administrative care uh, uh, se constituie în birocrație suplimentară atunci când vine vorba despre publicarea unor date confidențiale ale companiilor. În ceea ce privește costurile administrative ale companiilor și acestea vor crește, dar acestea vor fi trecute practic asupra consumatorilor prin taxe aeriene sporite. Mulțumesc! Acum dăm cuvântul doamnei Dodds. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, ca membru al acestui parlament din partea Irlandei de Nord, salut amendamentele Comisiei la propuneri care vor asigura schimbările la alocarea sloturilor, astfel încât să asigure conectivitatea între aeroporturi tip hub și aeroporturi regionale. Dacă circumscripția mea ar pierde linkurile, legăturile directe la Heathrow în Londra, atunci uh, bunăstarea economică ar fi prejudiciată și pe o piață tot mai globalizată, un astfel de acces este vital. Mai mult, acordarea uh, preferințelor la sloturi pentru companiile uh, aeriene mai mici ar încuraja investițiile în aeroporturile mai mici, lucru care este esențial uh, pentru economia din Irlanda de Nord. Mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor este doamna Băsescu. Am votat raportului deoarece consider i eu că propunerea comisiei reprezintă un prim pas în vederea îmbunătăirii eficienei în aeroporturi. în acest sens garantarea unei alocări i a unei utilizări optime a sloturilor este esenială. până în momentul de faă sistemul s a dovedit a fi unul ineficient iar în vederea remedierii acestui lucru consolidarea mecanismelor i garantarea aplicării lor efective joacă un rol extrem de important totodată trebuie să stimulăm competitivitatea operatorilor i să favorizăm concurena loială iar acest lucru se poate realiza prin creterea transparenei procedurii. este nevoie de eficientizarea i de clarificarea dispoziiilor. în plus sunt de părere că trebuie să se acorde mai multă importană independenei coordonatorilor iar piaa secundară a sloturilor aeroportuare trebuie să fie mai bine reglementată. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult și acum trecem la raportul domnului Lachfried în ceea ce privește introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune. Un prim uh, vorbitor este doamna Comi. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport pentru că s-au introdus anumite restricții în ceea ce privește scomutul. Eu sunt de acord cu acest scop. Există anumite măsuri care vor uh, permite autorităților locale de a îmbunătăți uh, calitatea uh, mediului din jurul aeroporturilor. Avem legislație pentru a combate deteriorarea climei, însă trebuie să ne interesăm și de nivelul zgomotelor. Vedem care sunt efectele negative pentru sănătatea celor care uh, au de suferit de pe urma uh, acestor niveluri de zgomot. Sunt persoane care trăiesc în jurul aeroporturilor, care au uh, probleme cu zgomotul și cu uh, poluarea chimică din jurul aeroporturilor. Pentru asta trebuie să găsim condiții uh, bune de funcționare a aeroportului. Mulțumim, domnule Zana, care cuvântul. De colegi, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În uh, momentul de față uh, există tot mai mult zgomot uh, datorat traficului aerian, în special pe timpul nopții și aceasta afectează calitatea vieții a aproape 4 milioane de cetățeni europeni care locuiesc în apropierea aeroporturilor. Aceștia sunt victimele unei poluări triple, acustice, chimice și fonice. Și aceasta provoacă daune la adresa sănătății, așa cum au arătat foarte multe studii științifice. În același timp, cetățenii care călătoresc ar vrea să aibă posibilitatea de a alege iar prezența unui aeroport în regiunea respectivă este un factor de dezvoltare și de creștere. Misiunea noastră este să găsim soluții eficiente și să prevedem restricții operaționale, pentru că dacă nu vom găsi un echilibru, atunci uh, nu vom fi eficienți. Cred că nu trebuie doar să ținem seama de factorul economic, ci și de protecția ă, sănătății cetățenilor care locuiesc în apropierea aeroporturilor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Benion. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Salut propunerea Comisiei în legătură cu restricții referitoare la zgomot. Cred că are o abordare echilibrată, ținând cont atât de efectul zgomotului asupra calității vieții și uh, apoi uh, Uh, sectorul aviatic în sens uh, comercial. E nevoie de certitudine pentru a opera și nu putem uh, să lăsăm la voia întâmplării și la, la voia autorităților regionale sau locale care să stabilească o interdicție pe timpul nopții. Trebuie să analizăm foarte bine aceste hotărâri. Această secțiune a fost respinsă în plenară astăzi. Trebuie să ne gândim la binele cetățenilor pasagerilor uh, noștri, dar uh, și la certitudinea și continuitatea liniilor uh, aeriene. Vă mulțumesc. Doamna Macovei are acum cuvântul. Yeah, Madam McAvey, oh, I saw there was someone me. Doamna Macovei, vă rog. Um, Mulțumesc. Potrivit organizației um, civile internaționale, peste 5 milioane de oameni uh, din Europa vor fi afectați de nivelul uh, ridicat de zgomot provocat de avioane. De aceea, această propunere uh, care um, va reduce numărul persoanelor afectate în apropierea aeroportului este binevenită. Ne aflăm în momente de criză, iar eficiența costurilor este una dintre prioritățile noastre principale. Aspectele de sănătate și sociale sunt foarte importante în acest sens. Acestea trebuie să fie avute în vedere în mod egal. Nu putem să ne permitem să calculăm în mod necorespunzător costurile acestor probleme legate de uh, zgomot. De aceea fac un apel la efectuarea unei evaluări complete pentru a vedea dacă aceste restricții sunt măsuri eficiente pentru a aborda problema zgomotului. Următorul vorbitor de pe listă este doamna Pitikainen. Dar nu o pot vedea în sală, în plenară, așa că îi dau cuvântul doamnei Ford. Am votat împotriva regulamentului în ceea ce privește zgomotul trafic, pentru că am văzut că deciziile se iau la nivel european care ar putea fi luate mai bine la nivel uh, național sau local. Introducerea unei legi printr-un regulament uh, Uh, spre deosebire de o directivă, face lucrurile mult mai dificile pentru statele membre uh, să vină în întâmpinarea preocupărilor pe plan local. Desigur, cred că populația locală trebuie să-și facă auzită uh, vocea atunci când e vorba de probleme legate de sănătate și nivelul zgomotului. Sigur, trebuie să scoatem treptat din uz aeronavele zgomotoase, însă trebuie să colaborăm în Uniunea Europeană pentru dezvoltarea și introducerea uh, unor uh, aeronave mai curate, mai eficiente și mai uh, silențioase. Însă nu trebuie să facem acest lucru cu un regulament care să potrivească cu, pentru toată lumea. Uh, mulțumesc. Domnul Bieran are acum cuvântul. Mulțumesc. De pe urma activităților, uh, aeroporturile generează un nivel ridicat de uh, zgomot care afectează zonele din jur. Cei care locuiesc în jurul aeroporturilor uh, suferă de pe urma acestor niveluri ridicate ale zgomotului. Autoritățile locale și instituțiile europene ar trebui să găsească instrumente eficiente pentru a combate efectele negative ale operării unui aeroport. O parte din controlele comisiei ar putea fi justificate, însă aș dori să vă mă exprim pentru limitarea acestora, uh, pentru uh, a putea folosi așa cum trebuie actele delegate. Nu înțeleg de ce înlocuim uh, obligațiile prevăzute de o directivă printr-un regulament, pentru că nu așa cred că trebuie să procedăm. Mai ales atunci când ne gândim la solicitările care se impun pentru alegerea metodei care va fi folosită pornind de la efectul asupra sănătății uh, oamenilor. Nu știu dacă ar trebui să pornim de la argumente subiective, de aceea am votat uh, împotriva acestui raport. Domnul Antonioț este uh, ultimul vorbitor de pe lista mea. Din păcate, nu văd să fie în sală. Dau cuvântul însă doamnei Dodds. Mulțumesc, domnule președinte. Ca membru al Parlamentului pentru Irlanda de Nord, nu pot susține propunerea Comisiei pentru instituirea de reguli cu privire la introducerea de restricții de operare legate de zgomot în aeroporturile Uniunii Europene. Propunerea ar desfința niște prevederi care există în Directiva 2002 uh, și uh, uh, ar permite aeroportului din Belfast să instituie măsuri mai stricte din cauza locației sale unice. Acest pas ar avea un impact negativ asupra locuitorilor din uh, partea de est a orașului Belfast și, în principiu, aceasta ar um, asigura protecția cetățenilor mei. Regulamentul se concentrează pe abordarea zgomotului provocat de avioane uh, în funcție de fiecare aeroport în parte, iar aceste restricții trebuie implementate doar când este necesar și numai în uh, baza unei evaluări a costurilor. Proiectul de regulament se concentrează doar pe aeroporturile cu un volum mare de trafic și astfel uh, aeroporturile regionale nu ar fi afectate. Mulțumesc foarte mult! Doamna Dodds a fost uh, ultimul vorbitor de pe lista explicațiilor de vot pe raportul Leichfried. Mai avem încă trei rapoarte care au fost uh, votate în această după amiază. Dar nu mai avem timp să trecem prin explicațiile de vot pentru aceste trei rapoarte. Așa cum am menționat și la începutul procedurii, vom amâna aceste explicații până mâine după voturi așa că voi suspenda această sesiune până la ora 3, când vom relua ședința. Puteți opta, dragi colegi, fie să folosiți uh, forma scrisă a explicației de vot, fie să vorbiți mâine după voturi. Mulțumesc, suspendăm ședința până la ora 3.